anzunehmen. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colegi, la 10 zile după ce taifunul